Sper ca săptămâna aceasta să decurgă foarte bine. Avem ordinea de zi pe care am uh, prevăzut-o și pe care o aveți în fața dumneavoastră. Dacă nu există comentarii, o adoptăm ca atare. Punctul 2. Avem comunicări din partea mea. Cred că am cam 3 comunicări. Avem o echipă TV din partea Digicom care a venit să facă un film pentru oaspeții noștri pentru a vedea cum funcționează comisia noastră. Deși sala este aproape goală, o să-i lăsăm să lucreze, bineînțeles, aceasta era prima comunicare. Numărul 2. În timp ce noi ținem această reuniune la Bonn, pe Petersburg, se întâlnesc 50 uh, și, 45 uh, de miniștri din 45 de state care încearcă pe tema mediului să aducă mai multă dinamică în diferitele politici. Știți că situația nu este roză, plecând de la Statele Unite până la în Australia, mai degrabă se merge în marș arier și de aceea se încearcă o frânare a acestui proces. Poate că întâlnirea de la Petersburg să aducă un efect pozitiv. În continuare, momentan am putea spune că se poate spera să se obțină rezultate mici, se dorește, bineînțeles, un, un acord mai mare, mai amplu, dar nu se poate obține probabil așa ceva, astfel încât la începutul reuniunii din iunie să încercăm să ne mai profilăm încă o dată cu aceste cerințe mai mari. A treia comunicare are de-a face cu cantitatea de voturi de mâine pe tema raportului IPPC și pe tema rumegușului, a cherestelei și a um, novel food-ului. Din partea doamnei Lucas, așadar vom avea cramă, remisiile industriale, dar și uh, operatorii uh, pe piață de lemn și produse din lemn și alimentele noi pot să vă spun că am decis ca articolul 66 aliniatul 3 să fie folosit, care spune că dacă între prima lectură și a doua lectură a avut loc o alegere la nivel european, președintele poate să înlăture barierele care, sau limitările care în mod normal se aplică la a doua lectură sau la un recast pentru ca să nu credeți că folosesc principii arbitrare și că unii pot să fie acceptați și alții nu. Am decis ca toată lumea să fie acceptată și ne vom putea să votăm așa cum ne dictează legislatura aceasta și cum este până la urmă tendința Parlamentului acesta pentru această legislatură. Apoi mai avem o singură deviere pentru că nu funcționează altfel sistemul în a doua lectură. Numai un coleg din comisia noastră poate să depună amendamente, așa se prevede, um, așa prevede regulamentul, deci așa se va întâmpla și la amendamentele 124, 252, 305, 306 și 320. Acestea nu sunt admisibile, așadar, pentru că nu sunt înaintate de cine trebuie, Colegul nostru, Antonio Hidalgo, trebuie să ne ierte, dar nu face parte din această comisie. Așadar, grupurile pot să se pregătească să poată vota mâine la amendamente, la pachetul de amendamente care este prevăzut pe ordinea de zi. Punctul 3 de pe ordinea de zi Procesul verbal al reuniunii din 15-17 martie a fost înaintat. În caz că nu sunt obiecții până la sfârșitul reuniunii, acest protocol, acest proces verbal este considerat adoptat. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi. Un aviz pe care l-am preluat eu la un coleg al, al colegului, la un raport al colegului Steyer avem articolul 290 prin tratatul de la Lisabona care vorbește de delegarea actelor către comisie, deci actele delegate. Am um, predat deja avizul nostru la raportul Sayer 1 și acum avem un al doilea raport cu privire la articolul 291 care se referă la actele de implementare și uh, comisia noastră a fost rugată să formuleze un aviz pe această temă. În mare parte pot observa trei puncte importante. În primul rând că Parlamentul și Consiliul trebuie să fie tratate egal, chiar și la această procedură. Toate informațiile pe care le primește Parlamentul trebuie să fie uh, cele pe care le primește și Consiliul. În al doilea rând, la subiecte de mediu sau de sănătate nu trebuie să existe nicio limitare. Propunerea noastră era ca noua procedură de consultare să nu fie valabilă decât atunci când este văzută de către comisie ca fiind utilă. Eu sunt însă de părere că toate temele care țin de mediu și de sănătate sunt relevante pentru toți cetățenii și că deci procedura de consultare trebuie să se aplice la toate aceste, să se aplice la toate aceste dosare fără excepție. Și un al treilea punct, care este oarecum mai tehnic, Comisia dorește ca toate procedurile de până acum, chiar și procedura de reglementare, să se transfere către noua procedură de consultare. Însă, în conformitate cu noile proceduri de reglementare care vin cu tratatul de la Lisabona, noi avem mai multe uh, competențe decât cele de consultare care erau vechi și deci trebuie, zic eu, să verificăm după caz dacă ne convine această nouă procedură sau cealaltă și în orice caz să folosim mai multe competențe acolo unde ne revin. Consider că dacă procedura de reglementare prin comitologie, cum era ea prevăzută înainte, încă oferă destule posibilități, putem să o folosim. Acum trecem în medias res și cred că domnul Sayer, care este raportor, va putea să folosească avizele din partea celorlalte comisii și să dea un raport final pentru plenara din iulie. Vreau să vă întreb dacă există comentarii pe această temă. Doamna Lepaș, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare Uh, nu asupra celor spuse de dumneavoastră, ci în legătură cu transferul, dacă am înțeles eu bine, poate n-am înțeles bine și o să mă corectați, transferul anumitor puteri ale Consiliului direct către Comisia Experților și Comitologie. Cred că există un anumit număr de uh, subiecte tehnice, cum ar fi organismele modificate genetic și așa mai departe. Există un risc uh, care nu poate fi trecut cu vederea care va, uh, ne va îngreuna intervenția dacă nu mai există nicio intervenție de natură politică și totul se rezolvă în comitologie, dacă am înțeles eu bine. Mm, dacă am înțeles bine, dacă am putea eventual să formulăm o, o, o poziție, să avem o poziție care în acest sens. Avem un articol în tratatul de la Lisabona pe această temă și este bine ca măsurile de implementare să fie, bineînțeles, gestionate de către puterea executivă, deci de către Comisie și de către statele membre. Însă, tot în tratatul de la Lisabona se prevede și că tot cadrul pentru această procedură, pentru competențele de implementare, poate să fie decis de către Parlament și de către Consiliu. Deci noi avem acum posibilitatea să creăm un cadru pentru această procedură care după aceea să fie aprobat și să fie implementat. Cred că în toate statele lucrurile se întâmplă așa, executivul are puterea de implementare a legislației și Parlamentul este cel care oferă cadrul pentru implementarea acestor legi și pentru competențele pe care le are executivul. Da, vă rog, comisia dorește să ia cuvântul eventual, poate puteți lua poziție pe această temă. Mulțumesc. Uh, Domnul Mario Paolo Tonrero, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la un element. E vorba de articolul 10 și propunerea Comisiei în legătură cu ce numim noi o aliniere automată a, tuturor, a vechilor proceduri cu cele noi și aș dori aici să subliniez că intenția noastră nu este de a elimina o, vreo acțiune de reevaluare a vechilor proceduri de reglementare, care acum, conform noului tratat, ar trebui să fie acte delegate. Acest exercițiu trebuie efectuat în paralel și într-un alt mod. Așadar, articolul 10 nu dorește să elimine această posibilitate, ci este doar un amendament cu caracter tehnic pentru a se evita ca aceste comitete de reglementare și de administrare care există acum uh, să continue să existe și să funcționeze uh, <laughs> ad eternum dacă nu le schimbăm. Pentru că dacă ar fi așa, sistemul ar fi pe viitor foarte complex cu noile proceduri, nou regulament și apoi, uh, cu existența în continuare acestor uh, reglementări de administrare și de reglementare. Așa că noi am dorit să facem o simplificare, ceea ce înseamnă uh, proceduri de administrare și de reglementare, conform deciziei 99, vor deveni proceduri de examinare, conform noi, noului regulament dar asta cu conservarea uh, nevoii de a revizui unele dintre acte ulterior și eventual de a le adapta la articolul din tratat 290 care se referă la acte delegate. Deci articolul 10 este foarte important din motive tehnice. Sper și uh, aș dori să fie menținut. Mulțumesc pentru atenție. Ja, vielen Dank für die Bemerkung. Mulțumesc foarte mult pentru această remarcă. Văd că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Într-adevăr, e un subiect pentru inițiați, chiar dacă e vorba de o chestiune foarte importantă pentru activitatea noastră. Voi lua la cunoștință ceea ce mi-ați spus. Avem un termen de depunere a amendamentelor pe 10 mai, la ora 12, și votul. Da? 10 mai la ora 12, am zis corect. Și acum trecem la următorul punct care se referă la standardele de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi cu privire la emisie. Avem un raportor care este domnul Martin, Martin Callanan, care într-adevăr a lucrat foarte mult pe această temă și care ne va prezenta acum raportul său. Domnul Callanan, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvintele noastre amabile. Uh, și îmi face plăcere să-mi prezint raportul către comisia noastră pe acest subiect al emisiilor de CO2 de la vehiculele utilitare ușoare. Probabil că știți că această propunere din partea comisiei uh, oglindește, reia multe aspecte ale reglementării uh, privind emisiile de CO2 ale mașinilor, ale autovehiculelor, care au cauzat uh, multe controverse anul trecut înaintea adoptării sale. Uh, și reflectă propunerea noastră în ce privește eco, inovațiile, gruparea, penalități așa mai departe, un număr de alte aspecte. Totuși, cred că uh, poate Comisia nu a ținut cont de faptul că piața uh, și modul în care piața acestor vehicule utilitare ușoare este diferită de cea a autoturismelor. Uh, mulți cumpărători, sigur, au fost seduși de marketingul um, au, au marketingul agresiv, au cumpărat uh, modele mai mari și mai ineficiente și asta, sigur că acum va trebui să îi forțăm pe, manu- pe uh, producători să producă vehicule mai eficiente, mai mici și fără, uh, fără o pierdere a mobilității. Însă sigur că această piață a vehiculelor utilitare ușoare este foarte diferită. Nimeni nu cumpără o camionetă care e prea mare pentru scopul său Uh, sunt uh, vehicule cu caracter utilitar oricum și nu se poate reduce prea mult uh, greutatea lor și modul în care sunt întrebuințate. O camionetă foarte eficientă e cea care are dimensiunile exacte sau potrivite pentru marfa pe care trebuie să o transporte. Dacă o companie trebuie să cumpere două camionete mai mici pentru a transporta aceeași cantitate de bunuri, asta ar cauza mai multe emisii de dioxid de carbon și mai, uh, sigur și mai multe ambuteiaje. E vorba de circa 90% din uh, parcul de uh, camionete funcționează cu motorină și Uh, acum, dacă trecem la scopurile propuse, Comisia a propus o adaptare uh, graduală de 130, 157 de grame până în 2000 16 și o reducere de 10 grame pe an până în 2020 uh, pentru a ajunge până la 135 de grame de dioxid de carbon pe kilometru, o propunere mai ambițioasă decât cea privind autoturismele. Acolo era vorba de o reducere de circa 35 de grame în 50 de ani între 2015 uh, și 2020 uh, de 7 grame pe an. Deci e o reducere mai ambițioasă aici și după cum am mai spus, nu știu dacă e potrivit să facem acest lucru pentru camionete. Deci eu am propus o țintă mai ușoară de 150 de grame de dioxid de carbon până în 2020. Scop încă destul de ambițios uh, și încă o provocare tehnologică, dar cred că este mai realist. Și uh, șansele sunt mai bune ca acesta să fie realizat uh, sigur, menținând funcțiile pentru care oamenii cumpără camionete în continuare. Am propus de asemenea că să fie adoptate niște limitatoare de viteză în mod obligatoriu. Comisia a, pro, a promis că va face un studiu pe această temă, dar e uh, uh, tocmai pe această piață, e potrivit uh, ca uh, să fie introduse aceste limitatoare de viteză la 120 de km pe oră până în 2015, cred că este o țintă realizabilă. În ce privește mm, amenziile, penalitățile, cred că uh, cele propuse în reglementarea prin mașină de 95 de euro per gram sunt încă deja prea severe și nu cred că trebuie exagerat și propus ceva încă și mai sever. Am propus de asemenea uh, o, o grupare pentru că multe din vehiculele de bază sunt împărțite între uh, autoturisme și uh, camionete. Sigur, există modele diferite, dar până la urmă au aceleași șasiu, au aceeași combinație de motor și șasiu și autovehiculele și camionetele. Deci uh, nu e bine să avem două reglementări diferite, una pentru autovehicul, autoturisme, una pentru uh, uh, camionete, dacă se pot uh, realiza economii, mai ales, de exemplu, în piața autoturismelor uh, și un fabricant să producă ambele feluri de uh, autovehicule ar fi bine. Deci, și nu să, se, să, nu se, să nu se producă doar o grupare între fabricanți diferiți și fabricanții din aceeași companie ar putea să, fac, să, să grupeze aceste reglementări de una pentru autoturisme și una pentru camionete. Deci, cred că ar trebui să fie, există o conexiune între acestea două. O problemă deosebită o reprezintă uh, așa numitele autovehicule multistagi. Dacă nu știți, uh, există un regulament în acest sens și e vorba de vehicule care uh, sunt vândute incomplete. Sunt vândute doar șasiurile, de exemplu, de la fabricant și apoi trec în general la IMM-uri care sigur le completează uh, finisaje uh, pentru motor, pentru uh, caroserie, etc. Și asta uh, s-a devenit o problemă în legătură cu reglementarea cadru, pentru că sunt uh, mii de asemenea cazuri în, uh, de IMM-uri în Europa și deci nu este posibil ca să li se aplice această, acest regulament, pentru că uh, ei ar solicita niște excepții. Deci e, e bine ca manufac, uh, fabricatul de bază să fie cel care să-și asume răspunderea, însă fabricanții spun că ei nu sunt răspunzători pentru adausurile ulterioare. Deci, și atunci n-ar putea să fie uh, răspunzător pentru emisiile în general. Cred că o soluție mai bună decât cea propusă de comisie și anume uh, să li se aloce acestor vehicule niște uh, cifre de bază, uh, ar trebui să vedem cum să avem un uh, uh, sistem funcțional ca să fie măsur, măsurate la momentul aprobării de tip, să fie aprobate uh, exact uh, emisiile de dioxid de carbon pentru fiecare uh, vehicul și să se propună valori reale. Nu, nu, nu zic că ar fi ușor, pentru că uh, ar trebui să avem sisteme speciale pentru acest sens și cu o bună monitorizare, deci ar fi dificil, sigur, pentru fabricanți, pentru că adesea ei nu știu care este destinația finală a, a produselor lor. Însă, totuși, cred că Comisia va fi în stare să uh, vină cu un sistem uh, fezabil, astfel încât să putem măsura emisiile de dioxid de carbon ale acestor uh, vehicule. Acestea sunt principalele îmbunătățiri pe care le uh, propun eu față de documentul Comisiei, domnule președinte. Sigur, aștept în continuare o bună cooperare cu raportorii din umbră, care, cu care am colaborat foarte bine până acum și sigur vă aștept cu interes uh, opiniile sau întrebările. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Martin Callanan, pentru acest raport și pentru toate eforturile pe care le-ai depus pentru a clarifica acest domeniu al vehiculelor ușoare, un domeniu foarte complex. Avem deja mai multe experiențe cu limitările emisiilor uh, vehiculelor, deci unii dintre noi au deja mult expertiză în domeniu. Vreau să dau acum cuvântul Aniei Weisgeber, care este raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc mai întâi raportorului Martin Kellenen pentru un raport foarte bun, după cum văd eu. Cred că este un raport reușit. Mă bucur și eu de colaborarea care va urma. Cred că la emisiile de dioxid de carbon pentru vehiculele personale am, um, avem ceva experiență între uh, raportorii din umbră. am obținut un rezultat foarte bun, am colaborat foarte constructiv și mă bucur și de colaborarea care va urma, după cum spuneam. Acum aș vrea să dau câteva detalii. Mi se pare că acest proiect de raport este reușit. O să mă refer acum la câteva puncte la care sunt absolut de acord cu ceea ce zice raportorul, însă îmi lipsește oarecum o stimulare mai puternică pentru inovările ecologice. Ținta noastră ar trebui să fie, după părerea noastră, ca nu sancțiunile să fie principalul instrument pe care să-l folosim, care trebuie și ele de asemenea să fie uh, formulate concurențial, ci să încercăm să dăm mai multe imbolduri pentru a aduce pe piață mai multe autovehicule care au zero emisii sau care au o emisie, o uh, emisii foarte scăzute de dioxid de carbon. Deci, la punctul inovărilor ecologice sau la supercredite, de asemenea, am putea face mai multe. Pentru a vă spune câte ceva despre inovările ecologice, vreau să insist asupra faptului că și în domeniul mașinilor personale să existe o procedură de implementare care să poată să elimine birocrația în momentul de față și care să nu ducă neapărat la o rezistență din partea industriei față de aceste inovări, pentru că, bineînțeles că dacă nu există stimulente, nu există nici intenția de a crea aceste inovări. Sper că împreună cu Comisia să putem um, avansa pe acest domeniu. Ar trebui însă să tratăm și vehiculele utilitare ușoare după aceeași schemă. Mi se pare că limitarea pe 7 grame ar putea de asemenea să fie rediscutată deci, ideea e să sti- creăm stimulente în acest domeniu. La fel, am putea crea stimulente și prin așa numitele supercredite, în care producătorii de autovehicule sunt încurajați să construiască mașini care emit mai puțin de 50 de grame, însă recunoașterea acestora este limitată până acum în propunerea Comisiei până în 2016 și va fi destul de dificil să avem până în 2016 vehicule care uh, să se poată încadra în această limită de 50 de grame. De ce să nu plasăm acest termen mai târziu? Mi s-ar părea că un amendament uh, ar fi foarte potrivit. Am discutat și cu doamna comisar Hedegord, care era foarte deschisă pe această temă. Acestea sunt deci cele două teme pe care eu aș dori anumite îmbunătățiri. Altfel, eu sunt de acord cu raportorul în ceea ce privește obiectivele pe termen lung. Cred că obiectivul 135 de grame până în 2020 nu poate fi atins decât cu mijloace financiare foarte puternice, foarte multe. În studiile comisiei se discută și despre costurile pentru obiectivul pe termen lung. La 125 de grame sunt 350 până la 9000 de euro și pentru 135 de grame nu există nicio mm, estimare până acum. A stabilit comisia pur și simplu această limită ca fiind una oarecum superioară față de 125, dar nu s-au calculat costurile pro autovehicul. Dacă sunt 7 uh, până la 9 euro pentru un vehicul, la un uh, VW Caddy care costă, un Volkswagen Caddy care costă până la 9000 de euro, va fi destul de dificil financiar și tehnic să realizăm această mașină în aceste condiții. În ceea ce privește obiectivele pe termen scurt, cred că putem să ne îndepărtăm oarecum de ceea ce a propus Comisia, pentru că și aici se cer mai multe um, termene de phasing in, însă cred că în mare parte am putea să rămânem la propunerea Comisiei de an. Dar la obiectivul pe termen lung, eu zic că trebuie să oferim mai mult uh, timp. Însă eu propun să avem un phasing in continu, continuu, deci o obligativitate continuă care să îmbine între obiectivele de termen scurt și cele de termen lung, uh, o reducere a emisiilor de dioxid de carbon și care practic să oblige tot timpul industria să um, reducă aceste emisii să existe așadar tot timpul obiective de etapă, obiective intermediare, obligatorii. Cred că un astfel de phasing in um, ar fi foarte bun, ar da imboldurile care trebuie industriei și eu voi face un, o propunere asemănătoare, așa cum a cerut-o și Comisia pentru Industrie. În legătură cu limitarea vitezei, trebuie să vă spun că o stabilire a limitei vitezei de 120 de km, km pe oră este pentru mine problematică nu am văzut încă niciun studiu care să demonstreze reducerile de emisii de dioxid de carbon la o astfel de limită de viteză. Nu trebuie să uităm că la aceste vehicule este nevoie de o putere a motorului anume pentru a putea transporta marfa destul de grea de obicei și deci acest lucru este legat adesea de viteza cu care se circulă. În orice caz, raportorul spune la sfârșit că nu dorește să creeze un precedent, dar eu cred că s-ar crea un precedent dacă noi am stabili o limită de viteză atât de joasă pentru aceste vehicule. Mi se pare important și ca să creăm o concurență cu autovehiculele personale care au 95 de euro momentan ca sancțiune. De ce aici trebuie să avem o sancțiune mai mare? Iar la, echipul, la vehiculele multietape, mi se pare că propunerea raportorului este foarte bună. Pot susține această propunere pentru că pentru foarte mulți producători nu este posibil să vadă ce s-a produs în ce etapă și câteodată trebuie să deduc acest lucru. Trebuie să găsim așadar un compromis. Iar în legătură cu așa numitul pooling, um, cred că avem de face aici cu un domeniu care nu ține până la urmă de branșele aceleiași industrii și cred că trebuie să găsim un compromis. Cred însă că vom putea găsi acest compromis și mulțumesc pentru acest proiect de raport foarte bun. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Vaisgheabă, spune președintele. Acum are cuvântul domnul Matias Grute. Mulțumesc, domnule președinte! Îi mulțumesc lui Martin Kellenen pentru prezentarea proiectului său de raport. Mă bucur că dumnealui folosește expertiza din raportul Sarconi, pentru că țin minte că și atunci s-a vorbit despre o amânare sau despre o îmblânzire a legislației. Raportul domnului Kellenen nu este de aceea o îmbunătățire în ceea ce privește ter, um, valorile limită. M-a bucurat însă foarte mult să văd că se, pre, se oferă varianta unei limite de viteză și aș vrea să-i răspund doamnei Weisgerber. Nu se dorește o schimbare a motorului, ci este vorba de un limitator de viteză automat electronic care să se uh, Um, include includă în motor. Deci fiecare producător poate să decidă ce dorește să facă. Politica nu are ce căuta în tehnologie. Fiecare producător trebuie să decidă cum este designul mașinii și cum dorește să facă um, această limitare. Și noi nu cred că trebuie să ne băgăm în așa ceva. Un limitator de viteză înseamnă că la o anumită um, viteză este blocat vehiculul. Este, mi se pare bună această limită de viteză pentru că se um, reduce rezistența aerului și deci se reduce consumul de benzină. Mi se pare că, mai ales în domeniul vehiculelor utilitare, care este un, un domeniu foarte sensibil în ceea ce privește prețurile, ar trebui să luăm măsuri care să fie eficiente din punct de vedere al costurilor. Și una dintre măsurile valabile este să se introducă un limitator de viteză, dar trebuie aici să existe o recompensă pentru producătorii de autovehicule care optează pentru acest limitator, adică, de exemplu, să se poată elimina, să se poată deduce din emisiile de dioxid de carbon sau să existe un sistem de deducere a anumitor valori. Eu sunt pentru un astfel de sistem și sunt foarte recunoscător lui Martin Callanan că a încercat să opteze pentru această variantă, pentru că și în Comisia pentru Transport mai multe grupuri au preluat această propunere cu brațele deschise. Eu cred că putem astfel să reducem dioxidul de carbon în viața reală și cu prea puține costuri uh, aferente. Bineînțeles că există și alte efecte pozitive suplimentare, dar fiind dat că acum discutăm de legislația de mediu, trebuie să ne concentrăm pe mediu și aspectele de mediu și nu pe alte aspecte. În ceea ce privește obiectivele pe termen lung, aș spune că 135 de grame este un obiectiv foarte ambițios și necesită în același timp un schimb de tehnologie, pentru că este nevoie de o nouă tehnologie pentru a atinge acest obiectiv. De asemenea, Agenția Internațională de Energie ne spune că resursa petrol va fi din ce în ce mai restrânsă și că vom avea într-adevăr de a face cu o uh, limitare a resurselor. Deci trebuie să ne concentrăm într-adevăr pe dioxidul de carbon, pe um, deci pe consumul de energie până la urmă. Aceasta este și ideea de bază a propunerii comisiei și anume că toate investițiile să fie investițiile în um, astfel de obiective să fie unele care să aibă o rată de întoarcere, să spunem, um, foarte mare, adică să existe un beneficiu foarte clar din această investiție. În ceea ce privește obiectivul pe termen scurt, aș spune că aș dori să urmez aici propunerea comisiei. Eu cred că această propunere este foarte realistă și 175 de grame, 157 de grame 175 de grame, mă scuzați, sunt un obiectiv realist. Cum am putea, deci, să le atingem? Trebuie să vedem, dar eu zic că 175 de grame este foarte bine ca obiectiv, să vedem și calendarul pe care l-a propus Comisia, însă nu sunt de acord cu obiectivul pe termen lung a lui Martin Callanan cu 2020, cu 135 până în 2020 și 150, mă scuzați, până în 2020. Eu cred că această industrie cheie, industria auto la nivel european, nu va profita dacă stabilim astfel de obiective, pentru că această industrie nu va rezista decât cu produsele cele mai bune pe o piață globală. Deci trebuie să o ajutăm. Având în vedere legislația actuală pe care am adoptat-o în 2008, în legătură cu vehiculele personale, trebuie să ne gândim că avem modele pe piață care au ținut cont de acest principiu, că în am avut uh, reduceri de emisii de dioxid de carbon de două, um, dacă putem spune, cifre cu două ediții și cred că trebuie să ținem cont de această legislație și pe viitor. Și din perspectivă politică industrială mi se pare un obiectiv bun. Acum, în legătură cu sancțiunile, eu sunt de acord cu Martin Kellenen. Nu mi se pare că sancțiunile pentru o mașină personală trebuie să fie diferite de, către, de cele care se impun unui vehicul utilitar când se încalcă anumitele, anumite prevederi, eu cred că pentru ambele tipuri de vehicule trebuie să existe o sancțiune. Nu trebuie să folosim uh, măsuri diferite, 95 de euro pe gram la unele și 120 pentru emisiile din cealaltă categorie, deci mi se pare că propunerea lui Martin Callanan este foarte rațională. Acum, vehiculele multistage. Construcția lor este într-adevăr o problemă pe care nu o cunoaștem din domeniul vehiculelor personale. Aici există o diferență foarte clară, deci producătorii trebuie să fie deresponsabilizați pentru că ei nu știu ce se va întâmpla cu mașina lor după aceea. Mi se pare bună de aceea propunerea raportorului și Comisia ar trebui să ne facă o propunere foarte clară pentru a ști cum putem proceda pe viitor la acest punct. Deci, pe scurt, în general, mi se pare o legislație foarte importantă, nu ne aflăm atât de diferit unul de alții, de fapt, de departe unii de alții. Nu este un raport atât de controversat ca cel al lui Sarconi. Cred că vom ajunge la o unitate, dar propunerea Comisiei ar trebui să nu fie în niciun caz uh, modificată în ceea ce privește valorile limită și cred că întotdeauna să ne gândim și la ceea ce se poate face concret și la multistage. Trebuie să ne uităm care este până la urmă realitatea. Sunt însă de acord cu raportorul pe multe dintre puncte și m-aș bucura dacă am avea o limită de viteză, o adevărată reducere a emisiilor de dioxid de carbon în practică printr-o limitare de viteză. Mi se pare că este un lucru foarte corect foarte important este ca aceasta să fie un element dintre toate elementele care duc emisiile de dioxid de carbon. Mă bucur de discuțiile pe care le vom avea și de dezbaterile pe care le vom avea cu ocazia amendamentelor, să vedem cum vom avansa pe această temă. Cred că avem răspundere pentru acest subiect. În momentul de față, după cum ziceam, se întâlnesc ministrii de mediu la Bonn și noi trebuie ca europeni să arătăm că este pentru noi un subiect foarte serios acesta, protecția mediului este importantă pentru noi și că știm să facem o politică industrială inteligentă. Mulțumesc! Mulțumesc, Matias Grote și acum numele ALDE, Holger Kramer sau Chris Davis? Mulțumesc, domnule președinte! Îmi pare foarte rău că Comisia a venit cu această legislație așa cum a făcut-o, pentru că se vorbește despre reducerea emisiilor de dioxid de carbon, dar Camionetele sunt un instrument pentru afaceri, pentru comerț, care nu reprezintă un lux. A trebuit să vorbim despre sporirea randamentului. Cum putem să reducem costurile pentru ca o companie să își desfășoare activitatea așa cum trebuie, reducând în același timp emisiile de dioxid de carbon? Am văzut ce s-a întâmplat cu uh, legislația privind autoturismele. Foarte interesantă abordarea lobby-ului din partea industriei. De multă vreme există un angajament voluntar pentru uh, reducerea dioxidului de carbon și, a, uh, și pentru sporirea randamentului. Și în sfârșit Comisia a venit cu această propunere legislativă care acum este adoptată, de atunci am asistat la o creștere foarte mare a uh, emisiilor de dioxid de carbon din partea industriei autoturismelor. În Uniunea Europeană, în întreaga Uniune Europeană. Nu același lucru se întâmplă însă cu autocamioanele. Din 2001 și în 2007 a scăzut, au scăzut uh, emisiile de dioxid de uh, carbon de la uh, vehiculele utilitare. De aceea, așa să mă refer la propunerea lui uh, colegului nostru în legătură doar cu uh, limitatoarele de uh, viteză. Noi vrem ca uh, respectivele autoturisme să fie potrivite pentru scopul pe care le deservesc. Nu vrem să le împovărăm excesiv. Și ar trebui ca propunerea sa să fie în acest sens luată în calcul, pentru că ar merita pentru că în felul acesta s-ar putea îmbunătăți și randamentul și s-ar reduce emisiile de dioxid de carbon. Un exemplu în, în legislația privind autoturismele este aceea că dacă o legislație este fermă, atunci ea funcționează. Tehnologia, așa cum spunea Matias, există deja. Producătorii de componente ale vehiculelor spun că putem să atingem aceste obiective foarte ușor. Ba chiar putem să depășim 175 de grame până în 2016. Putem să ajungem la 160. Ni se spune pur și simplu propuneți asta și o să o facem. E vorba de producătorii care asamblează, de fapt, de cei care asamblează piesele. Tehnologiile, cum spuneam, există deja. Matias are perfectă dreptate aici. Comisia spune că dacă optăm pentru 135 de grame emisii dioxid de carbon până în 2020, atunci în timpul ciclului de viață al unui autoturism, șoferul va uh, face o economie de în jur de 210 euro. 2100 de euro, îmi cer scuze. Să ne gândim că uh, petrolul este la un cost de 70 de eh, cenți pe baril. Ei, să comparăm aceste cifre cu cele care sunt aferente pentru 2013. Eu nu cred că este util pentru uh, companii pentru că eu cred că aceste cifre depășesc foarte mult uh, cifrele prevăzute în studiul de, de impact al Comisiei. Trebuie să spun de asemenea că s-a avut în vedere scenariul cel mai sombru pentru producători. S-au luat cazurile producătorilor care au pus pe piață vehicule mult mai puțin eficiente, cu randament mult mai mic decât al competitorilor lor și care au emisii de dioxid de carbon semnificative. Trebuie să ne gândim însă la standardele de bune practici și la uh, țintele mai înalte pe care le uh, au acestea să nu ne uh, lăsăm ambițiile la un nivel prea redus. Peste câteva zile, va, peste trei zile vor avea loc uh, uh alegeri în Marea Britanie și Partidul Conservator vorbește despre uh, crearea de locuri de muncă verzi ca și în strategia UE 2020. Dar în propunerea pe care o avem acum înainte, am impresia că nu se respectă deloc aceste principii frumoase. Sunt o e o propunere care afectează foarte mult companiile. Îmi pare foarte rău, e nu e suficient de ambițioasă. Veți sfârși prin a face ca Europa să fie mai puțin eficientă și companiile europene să fie mai scumpe decât e cazul. Să plătească mai mult pentru că își conduc mașinile decât e cazul. Și asta va contribui la pierderea de locuri de muncă și în afara Uniunii Europene. Deci, Vă rog să vă mai gândiți odată, nu ascultați, nu ascultați pe cei care stau doar cu capul în cărți, ci ascultați pe cei din industrie. Și Martin, te rog să te mai uiți odată peste aceste propuneri. După ziua de joi, renunță la o mulțime din lucrurile pe care le-ai, not- le menționat acolo și vină cu o propunere nouă, mai viguroasă, mai ambițioasă. Domnul președinte, Păcat că ne aflăm în sala nepotrivită. Iată, noi avem web streaming ca să audă toată lumea ce speech extraordinar ai uh, făcut. Da, o, un, un speech de campanie, un discurs de campanie. Următorul vorbitor, Grünen. Din partea verzilor, Basa, ai cu sau cine este? Da, eu. Mulțumesc. Voi aveți alegeri în iunie, nu? și belgienii, da. Așteptăm și din partea ta un discurs impresionant. Așteptăm raportori belgieni și olandezi ca să auzim noi discursuri uh, electorale. Dar adevărul este că conținutul a fost foarte adevărat, dincolo de aspectul formal al unui discurs de alegeri în ce a spus uh, Chris. Așa că îi mulțumim pentru asta. Desigur, noi, în calitate de verzi, analizăm această propunere a lui Martin Canahan, un coleg pe care îl stimăm foarte mult, dar suntem extrem de dezamăgiți de nivelul de ambiție pe care și-l propune. Și așa cum spunea Matias deja, asistăm la un deja vu. De îndată ce se vorbește despre autoturisme sau utilitare, imediat se vorbește despre discursuri verzi, despre UE 2020, toate aceste discursuri dispar, de fapt, pentru că vorbim, nu-i așa, de industria producătoare de autoturisme. Ce se spune în raport nu face, alce, nu, nu face altceva decât să reducă, de fapt, obiectivele care sunt, de fapt, fundamentale pentru ca economia noastră să fie cu adevărat eficientă energetic. Sunt de acord cu Martin în sensul că industria utilitarelor diferă fundamental de cea autoturismelor. Este surprinzător însă că nu prezintă acest argument decât în momentul în care vorbește despre ținte. Vrea ținte diferite, obiective diferite. Dacă însă vorbim despre sancțiuni sau despre grupare, dintr-o dată se spune că sancțiunile trebuie să fie la fel pentru autoturisme și utilitare. Cu alte cuvinte, el spune că ele nu sunt diferite decât dacă decât din punctul de vedere al, uh, al țintelor, dar din punctul de vedere al sancțiunilor sunt la fel. Iată o lipsă clară de coerență și cu care nu suntem de acord. Nu suntem de acord cu afirmația raportorului că, în ce privește sancțiunile, lucrurile trebuie abordate la fel, pentru că dacă ne uităm la evaluarea de impact a Comisiei și la nivelul de sancțiuni prevăzute acolo, ei spun că aceste uh, cifre reflectă ceea ce, are, ceea ce trebuie uh, industriei pentru a trece la inovări. Așa că acești, uh, aceste sume nu au venit așa din neant. în sumele potrivite pentru a stimula uh, industria să inoveze. E fundamental. Și în ce privește țintele, suntem de acord cu Martin că trebuie să existe diferențe între autoturisme și utilitare. Analizăm și noi studiile și vedem că, așa cum spunea și Chris Davis mai devreme, dacă analizăm aceste studii și informațiile existente, în 2020 se poate să, ca industria să fie mult mai eficientă decât această cifră de 135 de grame. Și deci se poate, dacă vorbim despre 150 de grame, asta deja e ridicol. Dacă vrem cu adevărat să stimulăm inovarea, pentru că până la urmă de aceea și venim cu aceste ținte, ar trebui să spunem 125, putem să mergem până la 125. Eu cred că cred că uh, domnul Canagan uh, a venit cu această abordare pentru că are impresia că alegerile se îndreaptă în, direc- în direcția greșită, dar lasă că după șase mai poate își schimbă dumnealui părerea. Și o să ajungem în sfârșit la un numitor comun și sunt de acord cu Matias că, într-adevăr, e posibil poate nu 120 de km pe oră, dar când vorbim de, auto, de utilitare putem să ajungem chiar la 100 și cred că este cea mai eficientă modalitate de reducere a emisiilor de gaze cu uh, efect de seră. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum Zabine Vils, care cred că o să ne ofere și mai multe informații. Nu, nu o să ofer în niciun caz un discurs uh, electoral. Sunt absolut de, mm, de altă părere decât domnul Kellenen despre valorile limite. El spune și că industria auto este orientată către alte obiective. Eu cred că Până la urmă, vehiculele utilitare sunt orientate după modelele de vehicule personale, e doar o altă, poate o altă asamblare, dar de fapt motoarele sunt tot de vehicule personale venurile actuale emit cam 100 de grame de dioxid de carbon pe kilometru. Eu sunt de părere că ar trebui să stabilim semnale foarte clare pentru industrie, pentru că există posibilitatea de progres industrial și o valoare limită de 135 de grame de dioxid de carbon pe kilometru până în 2020, care a fost propunerea Comisiei, nu mi se pare atât de severă. Deci pentru producători cred că este un obiectiv realizabil. Chiar uh, aceștia și-au propus 125 de grame până în 2020. Ei vor putea să mențină acest obiectiv. Au existat discuții cu Volkswagen, de exemplu, cu asociațiile partenere și ei au fost de părere că această tehnologie însă va fi destul de scumpă pentru pentru a putea să o dezvoltăm, însă pe de altă parte, este vorba și de reducerea emisiilor, care sunt obiectivul nostru primar. S-a vorbit de 175 de grame de dioxid de carbon pe kilometru care ar fi posibile, ar fi de atins. Volkswagen și Renault au deja modele pe piață care pot să se apropie de acest obiectiv. Ar trebui doar să se facă câteva adaptări la modelele deja existente. De aceea 2016 ca obiectiv pentru 175 de grame pe kilometru mi se pare un obiectiv foarte bun. Nici nu se pune problema să mai amânăm acest termen. La fel s-a întâmplat și la legislația pentru vehiculele personale s-a stabilit o legislație foarte ambițioasă care era necesară pentru că producătorii auto nu erau gata să reducă fără obligație emisiile de dioxid de carbon. Au existat foarte mulți ani în care s-au obligat singuri, în care au promis tot felul de obiective pe care nu le-au, nu le-au îndeplinit iar obiectivul la vehiculele utilitare ușoare de 175 de grame este cunoscut de mult, care nu ar trebui de aceea să mai fie amânat în 2012, ci și să fie mutat pe 2016. Industria deja s-a pregătit să trebuiască să-l atingă mai repede. Germania, Franța și Italia lucrează în momentul de față în Consiliu la astuparea lacunelor uh, regulamentului care este în prelucrare. Eu sunt împotriva introducerii supercreditelor și a ridicării valorilor sau a termenului de acordare a acestor supercredite. Nu are niciun sens ca autovehiculele care consumă mai puțin de 50 de grame pe kilometru să trebuiască să Um, suferă o modificare în parte, ci eu zic că întregul parc de autovehicule trebuie să respecte aceleași medii, aceleași uh, măsuri. Eu sunt de asemenea și pentru o limitare a vitezei, așa cum s-a spus până acum, pentru camioane la 100 de kilometri, așa cum se întâmplă pentru venuri, așa cum se întâmplă și pentru camioane. Astfel de limite de viteză mi se par un lucru bun din perspectivă tehnologică. Știu că Ford impune așa ceva în curând, are un proiect delimitarea vitezei care duce și la reducerea emisiilor, dar nu trebuie să se vadă această măsură ca o alternativă la valorile maxime de emisii permise pentru un model. Am spus, am auzit acest lucru de la unul din între raportorii din celelalte comisii și nu mi se pare bine. Mi se pare de asemenea foarte important ca regulamentul să fie um, reanalizat în 2013, așa cum dorește Comisia, pentru că la o analiză de impact s-ar putea modifica ținta obiectivelor, s-ar putea modifica aceste obiective care, după părerea mea, trebuie să rămână așa cum sunt și nu trebuie niciun caz uh, slăbite. Mulțumesc, spune președintele, și acum expertul nostru pe teme auto, domnul Karl-Heinz Florenza, care trebuie doar să se așeze ca să ia cuvântul. S-a așezat. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe prin a vorbi de obligația autoimpusă din 1997, care ar fi trebuit până la urmă să se aplice în 2007 și aceasta a fost cea mai mare plasă pe care am luat-o. De aceea eu cred că de acum încolo trebuie să fim foarte duri cu legislația. Un al doilea argument pe care vreau să-l introduc este ultima dezbatere pe tema auto. Domnul președinte a vorbit despre asta înainte. Uitați-vă, vă rog, la comunicatul de presă al industriei auto la începutul acestei dezbateri când uh, deja se vorbea de sfârșitul lumii aproape și de comunicatele de acum un an, deci la sfârșitul dezbaterii. Și vă rog să analizați ce mașini putem cumpăra astăzi pe piață. De aceea vreau să vă spun că dacă vă aud pe unii dintre dumneavoastră astăzi de aici, o spun foarte cu răspundere, mă amintesc de parcă eram mic și așteptam Crăciunul, pentru că și atunci se povesteau tot felul de povești. Doamnelor și domnilor, industria auto are obiectivele pe care i le-am stabilit noi pentru 2012 și în parte până în 2015, pe care le-a atins de fapt deja în momentul de față. Deci are deja atins aceste obiective și nu mi-ar fi teamă de aceea să impunem și alte obiective. Ca și cum toate motoarele dintr-un mic microbuz Volkswagen ar trebui refăcute sau ar trebui să fie uh, Uh, considerate ca motoare de camion. Sunt motoare normale de Volkswagen pur și simplu aplicate unui microbuz. De aceea mie mi se pare că obiectivele numerice ale comisiei sunt foarte bune. Dacă dorim să schimbăm o cifră din valorile comisiei, atunci eu zic că ar trebui să o modificăm în sensul unei severizări, nu al unei uh, lax, unei transformări într-o cifră mai laxă, vă veți minuna cât de bine pot atinge producătorii aceste obiective. Și dovada este să mergeți într-un magazin de autovehicule, să vedeți ce îmbunătățiri au existat în ultimii ani la modelele prezentate. Eu zic că dacă există o majoritate pentru cifre și mai severe, să le aplicăm. Și doamnelor și domnilor, numai cei care cumpără mașini uh, ecologice, poate să și vândă mașini ecologice. Acesta este adevărul și eu zic că noi trebuie să fim foarte duri. Însă sunt de acord pe un punct cu un coleg. Industria auto are și ea câteva probleme, nu vreau să neg acest lucru. Una dintre probleme este că industria de minereuri are o putere atât de mare în această lume încât și cei mai puțin inovatori, uh, încât s-au făcut cele mai mici progrese de inovări în ultimii 30 de ani. Lucrurile se cam mișcă pe aceleași paradigme și, din păcate, se folosesc adesea sisteme care nu sunt neapărat eficiente pentru că folosesc același um, cocktail de combustibil necesar, de exemplu. Eu zic că de aceea industria auto ar trebui să fie mult mai inovatoare, să ceară mai multe și de la vehiculele sale. Vă rog însă să vă uitați la comunicatele de presă, după cum ziceam înainte de dezbatere și la ultimul moment al dezbaterii, pentru că este o mare diferență. Nici nu este nevoie să fiți parte din grupul meu, puteți să fiți parte din grupul lui Chris Davis, pentru că și el uh, a scris anumite lucruri la începutul dezbaterii care după aceea au fost contrazise de fapte. Eu zic că nu vorbim aici de lucruri prea grave pentru că până la urmă lucrurile sunt fezabile. Nu vreau să critic de data asta comisia așa cum îmi este obiceiul. Vreau doar să admit că mi se pare că și pentru orice, pentru orice formă de mașină ar putea să se aplice aceste reguli și cred că prin dezbatere o să reușim să găsim un punct comun și de aceea ne durez, doresc mult mai mult curaj în acest proiect. Mulțumesc! Yeah, mit... Mulțumesc! Așadar, frustrarea de la autoimpunerea regulilor de către producătorii auto într-adevăr se simte peste tot. Este o realitate S-a vorbit foarte mult, dar nu s-au făcut multe. Victorio Prodi are cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului raportor Callanan. Însă trebuie să-mi exprim o mm, nelămurire, o îngrijorare. A trebuit să fie clar că acest tip de vehicul ar trebui să aibă niște cicluri de uh, probă pentru uh, testare specifice uh, pentru că îndeplinesc servicii specifice. Așadar, eu cred că am putea să uh, ne dorim uh, măsuri încă și mai restrictive pentru emisiile de dioxid de carbon și pentru limitele de viteză. Și aici am putea să le impunem în mod invers proporțional față de încărcătura uh, camionetelor pentru că sunt mai mari energiile pe care le folosește autovehiculul atunci când accelerează și, apoi, și când frânează decât, sigur, un autoturism. Deci, limite de viteză mai scăzute pentru vehiculele cu greutate mai mare. Însă aici avem și o problemă în ce privește stimulentele, stimulente pentru alte tipuri de vehicule. De exemplu, la vehiculele utilitare comerciale trebuie uh, diversificat. De exemplu, în zonele urbane trebuie diversificată utilizarea, deci de la transportul la distanțe mai lungi și cred că mai ales în zonele urbane dacă am acordat mai multă atenție acestui aspect, pentru că tehnologia o avem deja la dispoziție. Uh, tehnologia poate deja fabrica vehicule hibride care în ciclu de utilizare cu accelerare și frânare ar putea să fie deosebit de avantajoase și deci am avea uh, emisii mult mai scăzute decât actualmente, decât la, la momentul actual, nu numai de uh, dioxid de carbon, ci și alte gaze, cum ar fi oxid de azot și monoxid de carbon. Așadar aici a, uh, se pune întrebarea dacă avem curajul de a găsi anumite stimulente în direct, uh, pentru o reorientare spre autovehicule uh, electrice sau hibride. Oricum, eu aș fi de părere să sfântuim autoritățile la nivel local să impună limite de circulație în zonele urbane care să ofere garanții atât în ce privește emisiile de dioxid de carbon și gaze cu efect de seră și mm, de noxe normale. Deci să încercăm să impulsionăm autoritățile locale, municipale, să limiteze traficul vehiculelor cu combustie internă completă în zonele urbane. Mulțumesc! Ehm, Mulțumesc, Judith are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă e clar un lucru, este acela că ținte de mediu ambițioase și nu doar în direcția inovării, ci și în direcția creării de noi locuri de muncă sunt importante. De aceea, eu nu cred că aceste ambiții trebuie să fie considerate ca o amenințare, ci din potrivă ca o șansă, lucru pe care îl ofer, o șansă pe care o oferă uh, o astfel de reglementare, ce permite atingerea eficienței ecologice mult mai rapid decât ne-am fi așteptat. Așa că cred, cred că ar trebui să fim uh, mai ambițioși uh, să trecem la 175 de grame în 2016, de la, de la 175 de grame în 2016 la 160. De aceea cred că armonizarea calendarelor între acest regulament și cel privind autoturismele ar fi, de, ar fi binevenită. Același lucru e valabil și pentru țintele pentru 2020. Cred că 125 de grame ar fi o țintă ce poate fi atinsă, asta ar reprezenta o, o reducere de 38% față de nivelul actual lucru care ar respecta în mai mare măsură uh, și uh, regulamentul privind autoturismele, unde se prevede o reducere de 40% până în 2020. În ce privește limitatoarele de viteză, sunt de acord că aici ar trebui să avem de asemenea limitări pentru viteză extrem de ambițioase și aș prefera cea mai ambițioasă dintre țintele care au fost prevăzute. Mulțumesc! Mulțumesc acum Corin Lepaj. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului Callanan pentru raportul domniei sale, dar nu pot fi de acord cu propunerile domniei sale atunci când e vorba de a reduce emisiunile de gaze de efect de seră și nu să contribuim să le sporim. În general, înțeleg, a fost făcută multă activitate de lobbying față de acest text pentru a în legătură cu termene și în legătură cu normele. Uh, prevăzute. E vorba de o strategie care a fost deja utilizată și care, până la urmă, se dovedește contraproductivă. Când vedem astăzi propunerile industrie, din partea industriei chineze uh, privitoare la micile vehicule electrice și cele ale industriei europene, când dacă le comparăm, ar trebui să ne spunem că ar fi trebuit să fim mai exigenți acum câțiva ani. Așadar, să, să nu ne situăm întotdeauna împotriva unor norme care ar putea să impulsioneze lucrurile. Ar, este o actitudine contraproductivă și pentru protecția mediului, dar și pentru industrie și pentru ocupare. Asta ca să spun că sunt de acord cu propunerile colegilor mei, adică 160 de grame pentru 2014-2016 și 120 și 935 pentru 2020. În ce privește penalitățile, amenzile, pentru 2014 până în 2018 cred că ar, fi, ar trebui să încercăm să simplificăm sistemul. Poate să revizuim aceste amenzi pentru uh, vehiculele care emit uh, mai mult de 15% de la, de, față de plafonul de dioxid de carbon. Ar, ar fi interesant să extindem uh, regulamentul și la categorii de N, n 2 și n 2 deci camioane și microbuze și uh, pentru mai multă transparență să și facem publicitate pentru vehiculele la care se referă legislația. Deci o informație privind performanța energetică a acestor vehicule. Iată, domnule președinte, care sunt uh, propunerile mele. Merci beaucoup, Richard Zeber. Mulțumesc, Richard Zeber are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. La ultima dezbatere mi s-a părut că poate critica nu este foarte potrivită. Ar trebui să ne gândim mai degrabă la diferențele între mașini personale și mașini utilitare, dar totuși eu cred că pe total această propunere este bună pentru că este vorba mai puțin de discuția dacă e vorba de 175, 160, 180 de grame. Pe total trebuie să discutăm despre uh, planificarea pe termen lung pentru un sector, un sector foarte important al industriei europene. Nu vreau acum să țin o dezbatere sau un discurs electoral în nicio privință. Trebuie să creăm un cadru, despre asta este vorba, fără să ne gândim la alegeri, un cadru în care industria auto în Europa să poată să înțeleagă care este sarcina ei ca unul dintre cei mai importanți angajatori pentru a avea succes ecologic și pe toate planurile. Trebuie deci să creăm un cadru care să corespundă cu dezvoltările previzibile, ceea ce înseamnă că vom ajunge probabil într-un moment în care vom avea probleme în ceea ce privește resursele și disponibilitatea lor. Deci, atunci când vorbim despre consumul de combustibil, trebuie să găsim măsurile care să se adapteze la limitarea combustibilului. Trebuie să creăm uh, vehiculele care se, se cumpără în Europa și nu numai în Europa. Eu zic de aceea că trebuie să ne gândim deci la aceste obiective pe termen lung. Trebuie însă în același timp să fim conștienți că dacă ne concentrăm numai pe emisiile de dioxid de carbon este prea puțin. Trebuie să ne gândim că există și alte tipuri de emisii și dacă nu creăm obligații decât în domeniul dioxidului de carbon, NOx-ul și alte monoxidul de carbon și alte noxe vor putea să treacă neobservate. Eu zic de aceea că ar fi bine ca punctele pe care le-am adus Ania Weisgerber, inovările, supercreditele și toate alte propuneri pe care le-a făcut, ar trebui să fie deci incluse pentru că trebuie să dăm un loc mai important industriei noastre. Nu este bine să ne uităm încăpățânat numai la emisiile de dioxid de carbon, pentru că în uh, viața reală a unei uh, industrie, industrie nu este atât de important dacă limita este 175 sau 150, ci important este cum va fi folosit acel, cum va fi vândut și folosit acel vehicul. Eu zic de aceea că această dezbatere este oarecum o dezbatere mai puțin importantă atunci când e vorba de stabilirea unei cifre, ci este importantă atunci când e vorba de stabilirea unor obiective pe termen lung și a unui cadru. Mulțumesc! Mulțumesc! Crista Clas are cuvântul. Mulțumesc! Cred că în momentul de față facem un fel de poker cu cifre. Unii vor mai mult, unii vor mai puțin, dar eu cred că trebuie să stabilim o măsură realistă. Un obiectiv realist pe care să putem să-l și atingem. Nu e vorba numai de presărarea drumului cu cifre sau de cifre pe hârtie. Vorbim de vehicule utilitare, ușoare și mi se pare greșit să vorbim de detalii cum ar fi limitări de viteză. Cine merge cu aceste vehicule utilitare? Dacă ne uităm numai la acest aspect în discuție, deja ne dăm seama că de fapt sunt IMM-urile care folosesc aceste vehicule, deci um, mecanicul care merge cu microbuzul uh, la lucru sau care merge să îndeplinească anumite sarcini sau sunt viticultorii care duc vinul. Când soțul meu merge cu vinul uh, duminică el va merge mai mult uh, pe drum dacă are o limită de viteză. Deci nu facem decât să scumpim anumite produse, ore de muncă, le vom scumpi și pe acelea și trebuie să ne gândim aici mai degrabă la efectele concrete, la relațiile pe care le creăm și proporțiile pe care le creăm. Colegul Prodi a spus că un uh, vehicul care duce o marfă grea este, bineînțeles, unul care consumă mai mult la frânare sau la uh, când merge mai repede, dar pe de altă parte, aceste vehicule se folosesc mai mult timp decât alte vehicule. Eu zic că să punem totul în, în text și să nu facem un poker cu cifre. Să nu încercăm să vehiculăm cifre fără niciun scop pe termen lung. Eu cred că cel mai bine ar fi să nu vorbim de um, aspecte care nu fac decât să scumpească toate aceste activități și până, bineînțeles că trebuie să ne gândim și la inovările ecologice, dar toate aceste lucruri nu trebuie făcute prin intermediul unor cifre, ci trebuie să avem o gândire mai largă, mai de ansamblu și susțin de aceea ce a spus Ania Weisgerber și amendamentele pe care le-a formulat, pentru că eu cred că trebuie să vedem lucrurile mai în context. Mulțumesc! Mulțumesc! Aceasta a fost ultima scriere la cuvânt. Nici nu se pune problema ca trans sectorul transportului să nu devină mai ecologic. Trebuie să contribuie foarte mult la combaterea schimbărilor climatice și emisiile de dioxid de carbon trebuie să scadă ca și emisiile de noxe, de NOx, de NO2, mai ales când vorbim de emisiile în spațiul urban. Am vehiculat mai multe cifre care au fost uh, folosite pentru pro și contra 160, 175, 125, 135 sau 150. Fiecare poate să cântărească aceste cifre și să le verifice, să vadă de fapt ce poate prelua și ce stă în spatele acestor cifre. Martin Callanan uh, a fost comentat, să spunem, din partea diferitelor partide, grupuri Există o diferență cu siguranță între sectorul mașinilor private și al vehiculelor utilitare. Sectorul uh, mașinilor personale este 50% pe diesel și acesta de care discutăm este 90% pe diesel. Deci câștigurile pe care le avem în uh, domeniul mașinilor personale de la trecerea de la benzină la diesel uh, sunt uh, și mai mari în acest domeniu. Prin strategia de îmbunătățire a combustibilului diesel s-au făcut uh, de asemenea progrese foarte mari, care însă aceste progrese nu mai pot fi obținute la vehiculele utilitare, pentru că acestea, după cum ziceam, merg deja pe diesel 90%. Aceste vehicule transportă mărfuri sunt de dimensiuni diferite, anumiți meșteșugari au material mai mic, mai mare de transportat și deci au nevoie de mașini pe măsură. Aceste mașini însă transportă marfă, după cum ziceam, greutăți. Trebuie de aceea să vedem atunci când vorbim de un salt tehnologic de care vorbea Matias Grote, dacă acesta n-ar fi posibil eventual cu baterii. Avem o îmbunătățire prevăzută la motoare. Am ajuns însă la un moment dat la o limită a tehnologiei și tehnologia ar fi, deci, o inovare ar fi acum o trecere la uh, hidrogen, la hibrid sau la baterii. Trebuie să vedem dacă mașinile care funcționează pe baterii ar fi o soluție și dacă există baterii care să fie folosite pentru mașini de acest tip și nu pentru mașini personale. Ceea ce știm până acum este că mașinile care folosesc acest tip de combustibil pot să meargă cam 150 până la 300 de kilometri cu rezerva de energie pe care o au și deci trebuie să vedem ce facem în acest caz. De asemenea, s-a vorbit de ciclul de producție. La mașinile personale este de 7 ani, la mașinile utilitare este de 10 ani. Când un um, ciclu, ciclu de folosire, mă scuzați, dacă e un meșteșugar, cumpără un vehicul utilitar, nu cumpără ca să se dea mare în fața vecinului, ci pentru ca să folosească această mașină la maxim, timp de 10 ani. După cum ziceam, mașina folosește pentru transportul de mărfuri, pentru ca să funcționeze firma la care lucrează respectivul. Îi dau cuvântul de aceea în final acum raportorului Martin Callanan, Poate însă înainte am putea să ascultăm și comisia. Domnul Oden din partea comisiei, poate doriți să luați cuvântul. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și domnului Callanan pentru proiectul său de raport. Mulțumesc și raportorilor din umbră. Aș începe încercând să creez un, o imagine de context. Transportul este un sector foarte important și responsabil pentru o bună parte dintre emisiile de gaze cu efect de seră în comunitate și dacă ar fi să ne respectăm 20% uh, până în 2020, 80% până în 2050 uh, și așa mai departe, trebuie ca și politicile și legislația să fie ambițioase pentru a ne permite să ne atingem aceste ținte ambițioase. Această propunere privind uh, camionetele este parte a acestor ambiții. Desigur, ne-am străduit să studiem cifrele. Evident că Membrii comisiei au studiat uh, evaluarea noastră de impact și au acceptat aceste cifre. Comisia consideră că aceste ținte de 175 de grame până în 2016 și 135 de grame până în 2020 reprezintă ținte ușor de atins și realiste. Îi mulțumesc domnului Carolan pentru că a respectat uh, propunerea noastră de 135 de, de 135 uh, de ani până în 2016, dar aș vrea ca și țintele pe termen lung să fie la fel de ambițioase. În evaluarea noastră de impact se scrie că o mm, țintă minimă ar fi de 125%, ținând seama de evoluția viitoare a tehnologiei. Aceasta ar fi o țintă obiectivă, realistă, dar și ușor de atins, aceea de 135 de grame până în 2020. De aceea Comisia insistă să menținem aceste uh, ținte. Alte câteva probleme semnalate de Comisie, cele legate de sancțiuni. Dacă sunt mai ridicate acestea pentru utilitare decât pentru autoturisme, răspunsul este foarte clar. Am analizat situația și în evaluarea noastră de impact se arată că costurile marginale pentru utilitare sunt uh, de um, 120 de euro pe gram și nu 95 de euro pe gram, cum era în cazul autoturismelor. Deci există o logică uh, economică în spatele acestor uh, cifre. E vorba de costurile marginale de conformitate care, sunt, care permit uh, mai ușor uh, producătorilor să respecte legislația, determinându-i să respecte legislația, lucru care ar putea să fie mai avantajos pentru ei decât să nu uh, o respecte. Cât privește uh, sub, supercreditele pentru inovare, Inovarea este prevăzută în EU 2020 în întreaga industrie, deci inclusiv în uh, sectorul pentru autovehicule, pentru ca și acest sector să fie la fel de competitiv ca și cel din afara Uniunii Europene. Deci, Prevedem aceste supercredite, însă vrem ca ele să fie folosite cu prudență, fiindcă, evident, dacă un vehicul emite puține, uh, are puține emisii, atunci va trebui să ne gândim că riscăm să emitem, de fapt, mai mult, mai, să avem emisii mai mari de dioxid de carbon um, decât am putea să economisim. Cât privește limitatoarele de viteză, evident că acestea sunt menționate în uh, considerentele din propunerea Comisiei și mă bucură faptul că ele au trezit un entuziasm semnificativ în cadrul acestei comisii, ca și în uh, alte comisii, pentru că există probe, știu, că Comisia pentru Mediu și pentru Transportul au făcut chiar un uh, document în acest sens. Într-adevăr, limitatoarele de viteză, conform acestor probe, ar reduce emisiile de, de dioxid de carbon uh, pentru uh, vehiculele utilitare, dar ar spori și uh, nivelul de siguranță de pe străzi, de pe șosele. Cât privește fenomenul de pooling, gruparea, sigur că Există avantaje pentru acei producători care au și o funcțiune de uh, producere de uh, autovehicule cât, uh, utilitare, cât și o um, linie de autoturisme. Și sunt gata să discut cu raportorul pentru a ști uh, care ar fi consecințele practice ale punerii în aplicare a ideii sale în acest sens. În principiu, Conceptul acesta de uh, grupare între mașini și uh, camionete nu ne este străin, cu siguranță ne-am gândit la el când am elaborat propunerea, însă va trebui să vedem care ar putea să fie um, consecințele practice ale acestei idei. În fine, câțiva deputați s-au referit la vehiculele multistage. Comisia Știe că este un subiect dificil și în acest sens a pregătit un document neoficial înaintat Consiliului, uh, Secretariatului Consiliului ca și celui al Parlamentului. Există acolo o soluție în... și în acest sens am văzut uh, soluții posibile și în uh, proiectul de raport al Comisiei pentru Transporturi. Așa că există o luminiță la capătul tunelului și în ceea ce privește problema vehiculelor multistage. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Owen, și acum domnul raportor Martin Kellen. Uh, mulțumesc. Vreau și eu să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru comentariile domniei sale. Mulțumesc tuturor colegilor care mi-au uh, oferit o mulțime de sugestii. Câteva răspunsuri scurte la anumite întrebări sau uh, propuneri. Doamna Weisgerber, mulțumesc pentru susținerea în general pe care mi-ați arătat-o. Sunt de acord cu ce a spus în legătură cu stimulentele e mai bine să avem stimulente, recompense decât amenzi. Acum uh, putem eventual utiliza aceste supercredite cu, deci, uh, stimulente pentru ca uh, fabricanții să utilizeze tehnologii mai ecologice. Apoi mulțumesc domnului Grote. Acum domnul Langen, eu n-am propus 140 de grame până în 2025 da, până acum am intrat în, uh, uh, am avut opinii diferite cu mulți colegi, dar încă până acum niciodată cu domnul Lang, nu era momentul, probabil, dar mulțumesc pentru uh, susținerea acordată, domnul Davis, cred că uh, se află în campanie electorală încă, uh, se află, dar nu și-a dat seama că acum suntem în Belgia și în Belgia nu, încă nu vor fi alegeri, deci nu știu dacă ar avea sens să-și pierde vremea cu astfel de atitudine electorală. Sigur, propunerea nu se referă la următoarele zile, ci se referă, este o propunere pe termen lung, măcar până în 2020. Uh, și știm că liberalii, spre deosebire de liberali care fac orice uh, doar pe termen scurt, pentru câștiguri politice pe termen scurt. Da, uh, da, știu că era clar atunci când s-a referit la mine ca prea stimat, eram sigur că am încurcat-o cu verzii. Bine, dar e o mare surprindere că măcar mă susține pe limitatoarele de viteză. voi, sigur, voi examina amendamentele atunci când le voi vedea, dar trebuie să vedem că până la urmă mult din producătorii de camionete din Europa se confruntă cu probleme financiare serioase. Uh, piața a scăzut cu 35 și 40% în ultimul an. Uh, mulți oameni sunt dați afară își pierd locurile de muncă, sigur, piața își va reveni, sunt convins, dar trebuie să vedem, uh, să, fim, uh, să avem grijă să nu supraîncărcăm uh, piața cu uh, reguli și norme uh, excesive. Eu cred că trebuie să ajungem la un echilibru uh, și cred că propunerea mea ne va ajuta, pentru că poate propunerea comisiei este prea ambițioasă, pro, pro, era vorba de reducere de 10 grame pe an între 2016 și 2020, Uh, la regulamentul pentru autoturism era vorba de 7 grame până în 2020. Deci, iată, se pot face reduceri și mai însemnate din partea sectorului uh, uh, camionetelor, spun ei, spune Comisia, dar cred că toată lumea recunoaște că uh, sectorul acesta al autovehiculelor utilitare nu uh, se poate compara cu cel al autoturismelor. Deci cred că propunerea mea este una mai realistă și fezabilă Uh, și poate ajuta industria să-și revină. Uh, sigur, aștept cu nerăbdare amendamentele colegilor și sunt convins că vom putea lucra într-un mod rodnic până la urmă. Mulțumesc tuturor celor care le-au cuvântul. Mulțumesc, domnule Callan pentru comentarii. Și acum, ca să, scăp- să ieșim din atmosfera asta alegerilor electe din Marea Britanie, 10 mai, la orele 12, este termenul final pentru depunerea amendamentelor și sigur o poate face to- uh, toată lumea, toți cei care doresc pot să o facă, inclusiv după data de 6 mai. Bine, e bine să mai și glumim, desigur. Într-o dezbatere atât de serioasă și gravă. Următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de punctul 6, venituri echitabile pentru agricultori, îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente în Europa. Avem un aviz de întocmit pentru Comisia Agri și doamna Esther Garcia este raportoarea noastră și vreau să-i dau cuvântul acum. Mulțumesc, doamna Garcia, aveți cuvântul. Pues muchas gracias, señor presidente. Y efectivamente se trata de... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este vorba în acest raport despre o mai bună folosire a lanțului alimentar uh, și a lanțului de aprovizionare cu alimente. Știți că de puțin timp am avut contacte cu sectorul de alimente, cu sectorul uh, de asociații, Asociația Consumatorilor, care s-au plâns că lanțul de aprovizionare cu alimente nu funcționează bine. La sfârșitul anului trecut, Comisia a comandat un studiu în care s-au semnalat aceste cazuri, aceste plângeri, care au fost considerate ca fiind justificate. Iar raportul pe care l-am întocmit eu se bazează pe această comunicare a Comisiei care constată într-adevăr faptul că există aceste probleme. Am încercat ca la acest proiect să vorbim despre mai multă siguranță, de să creăm mai mult uh, echilibru și să oferim uh, consumatorilor o piață mai echitabilă. Vorbim deci despre o serie de măsuri pe care le-am propus. Încercăm să creăm o legătură foarte clară între prețul pe care îl uh, plătește producătorul și prețul pe care îl plătește consumatorul. Constatăm că reducerea prețurilor uh, pentru consumator nu se regăsește întotdeauna în reducerea prețurilor la consumator. Trebuie de aceea să se îmbunătățească poziția de negociere, mai ales pentru membrii mai uh, vulnerabile ale acestui, ale acestui lanț. În ceea ce privește competiția, eu cred că și deci concurența ar trebui îmbunătățită în acest domeniu și ar trebui ca să se ține cont de toate specificitățile sectorului agricol. Acesta nu funcționează ca alte sectoare și trebuie să ținem cont de aceste caracteristici dacă dorim să fim echilibrați. În plus, este vorba de a evita practici uh, abuzive, Comisia a recunoscut existența unor practici abuzive, cum ar fi, de exemplu, vânzările în pierdere, comisiunile de vânzare și alte aspecte, cum ar fi lista publică și așa mai departe. Um, aceste probleme ar trebui înlăturate cât se poate de repede și, după cum ziceam, ar trebui să se creeze o um, listă a publică a întreprinderilor care se ocupă de acest domeniu ar trebui să existe un sistem de sancțiuni mai puternic pentru întârzierile la plăți. Se constată în momentul de față că lanțul, de, uh, lanțul alimentar de aprovizionare suferă mai ales de pe urma întârzierilor de luni de zile și se ajunge câteodată chiar la faliment din acest motiv. Trebuie deci să năsprim legislația în domeniu pentru ca să se respecte mai bine termenele în acest domeniu. Pe lângă aceasta ar trebui să introducem măsuri pentru ca să se combată concurența deloială. Un producător uh, mare poate să ofere o rezistență mai puternică decât unul mic, bineînțeles, o întreprindere mare se comportă altfel decât o întreprindere mică. Trebuie așadar să ținem cont de toate aceste aspecte și pe lângă aceasta, în aviz, se spune că este important ca diferitele verigi ale acestui lanț în domeniul consumatorilor sau al producătorilor să se îmbunătățească codul de comportament sau codul de bune practici și să se creeze uh, și un sistem mai bun de reguli atunci când e vorba de alimente pe, um, care sunt stricate și alimente perisabile. Cam atâtea erau punctele importante. Sper ca dumneavoastră să contribuiți uh, de asemenea la un progres uh, foarte rapid. Mulțumesc, doamnă Garcia, pentru raportul dumneavoastră și acum are cuvântul Ceaba Tabadi. Elnök úr, kedves kollégák, a Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, în numele socialiștilor europeni, considerăm că acest aviz este unul foarte important. Aceasta din mai multe motive. Există trei aspecte foarte importante care țin de competențele acestei comisii. Când vorbim de securitate alimentară și când vorbim de protecția mediului în politica agricolă, pentru noi este foarte important să ținem cont de mai multe aspecte. Care sunt veniturile agricultorilor? Care sunt posibilitățile lor să investească în protecția mediului? Protecția mediului este un aspect esențial în uh, viitoarea politică agricolă, mai ales uh, începând cu 2014. Comisia noastră este afectată direct de acest aspect. Al doilea aspect ține de aprovizionarea cu alimente. În legătură cu consumul de energie, este foarte important să reducem kilometrii parcurși care duc uh, la un consum foarte mare de energie pentru transportul de alimente. Suntem foarte risipitori în acest domeniu. Foarte multe gaze cu efect de seră sunt emise inutile în atmosferă. Alimentele sunt transportate zeci de mii de kilometri în mod inutil. Acest aspect este deci foarte important și trebuie combătut. Pe lângă aceasta, când vorbim despre producția alimentelor, este foarte important să optăm fie pentru o exploatare extensivă, fie, fie pentru una intensivă. Eu zic că folosim prea multe surse energetice fosile și prea multe resurse care nu provin de pe continentul nostru și folosim foarte multe materii prime care vin de asemenea de foarte departe. De aceea sunt convins că raportul Bove, care este unul foarte important, sunt de acord cu doamna Herent, va oferi o posibilitate de a atrage atenția asupra competitivității. Aceasta nu trebuie să fie considerată numai un aspect global sau european și nu trebuie să aibă aspecte doar europene sau globale și de aceea sunt de acord cu comisarul Cioloș, ci Contează foarte mult vânzarea la nivel local, contează sporirea posibilității și concurențiale la nivel regional și local. Aceste aspecte vor juca un rol din ce în ce mai important. Astfel, vom, în același timp, vom combate emisiile de, efect, de gaze cu efect de seră. Vreau să-i atrag atenția doamnei Herenț asupra următoarelor. Sunt de acord cu Jose Bove în legătură cu reglementarea cu privire la securitatea alimentară, care ar trebui să fie verificată de către Comisie. Acest regulament trebuie verificat pentru că nu trebuie să avem aceleași cerințe față de un abator mic, de exemplu, cum avem față de o întreprindere mai mare. Siguranța alimentară joacă un rol foarte important în Europa. Există foarte multe întreprinderi de alimente care, nu, care sunt uh, de talie mare și care nu corespund cerințelor în general. Nu trebuie dar însă să impunem aceleași cerințe celor mari ca celor mici, după cum ziceam. Socialiștii europeni sunt de acord cu crearea unui sistem european de supraveghere a siguranței alimentare. Ar trebui să se întocmească și un uh, sit internet pentru ca lanțurile europene de producători să fie obligate să întocmească rapoarte despre siguranța alimentară anual și ar trebui de asemenea să întocmim instanțe suplimentare care să verifice aceste reguli. Am uh, instaurat-o de curând în Ungaria, am implementat o lege care reglementează autoritatea de siguranță alimentară. Această uh, autoritate este competentă și pentru, pentru supravegherea mm, siguranței alimentare pe piață. Orice consumator poate să uh, semnaleze un fapt acestei autorități dacă află, de exemplu, că sunt încălcate regulile de concurență. Sunt de aceea de părere că avem nevoie de o autoritate la nivel european în acest scop. Pentru că numai astfel putem să facem față concurenței la nivel european. în, uh, la nivelul reglementării europene există mai multe domenii care nu țin însă neapărat de competența comisiei noastre, ci mai ales de competența Comisiei pentru Industrie. Socialiștii europeni doresc să introducă amendamente și pe aceste teme, pentru că toate aceste complexe tematice au aspecte de mediu, aspecte care ne privesc pe toți. De aceea, eu Consider că avizul întocmit de doamna Ferenc Garcia este foarte bun. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Mari Polsen are cuvântul. Tac, fru ordförande. Och tack, fru Garcia, för ett... Mulțumesc, mulțumesc, uh, mulțumesc, vreau să mulțumesc doamnei Garcia pentru un raport foarte bun. Uh, în aceste documente, în aceste două documente din partea Comisiei pe care am avut ocazia să le citesc acum, mi se pare totuși că lipsește vreo referire la uh, acest lanț alimentar, ci se pune accentul mai ales asupra sectorului industrial și asupra furnizorilor problemele agriculturii europene de astăzi uh, vor rămâne și în viitor, din păcate, și uh, e un fapt că agricultorii sau uh, exploatațiile agricole majoritatea sunt, uh, au dimensiuni mult mai puțin însemnate decât uh, uh, industria care produce chimicale, energie sau industria alimentară. Industria este cea care decide, care hotărăște prețurile, care apoi trebuie respectate de către agricultori. Deci agricultorii au o poziție foarte vulnerabilă față de față de marile uh, consorții comerciale care uh, vând, uh, care comercializează alimente. De fapt, despre asta, până la urmă, trebuie să discutăm. În raport, în raportul de care ne ocupăm acum, se spune că de la agricultor la sector alimentar, dar nu se examinează ce este în amonte de față de uh, exploatația agricolă. De aceea eu aș dori să ne concentrăm și asupra elementelor în, care se află în amonte față de uh, exploatația agricolă, nu doar ce se întâmplă în aval. Uh, noi din Comisia ENVI mm, ne pricepem foarte bine să stabilim uh, cerințe și obligații pentru agricultori dar uh, trebuie să, trebuie să acceptăm și faptul că agricultura este, fa, este factorul care, poate, care influențează cel mai mult mediul și pe care ne stă la dispoziție la nivel mondial. Deci mm, solul, pământul, agricultura trebuie să, să, fie, unele, să fie elemente centrale pentru preocupările noastre și atunci trebuie, cred că, să găsim un mod în care să putem remunera agricultorul pentru produsele pe care el uh, le comercializează într-un mod sau altul trebuie să putem uh, plăti pentru că agricultorii să continue să producă uh, alimente de bună calitate și să o facă într-un mod uh, prietenos pentru mediu, uh, protejând resursele uh, de apă și protejând solul. Uh, nu, sigur, nu ne putem aștepta apoi ca agricultura să ne rezolve de una singură toate problemele, ci trebuie să găsim uh, uh stimulente pentru activitatea agricolă. Președinte, mulțumesc. Și acum domnul Struan Stevenson. Mulțumesc. Doamnă președinte, în primul rând dați-mi voie să spun că uh, mă satisface acest uh, raport din partea doamnei Erans Garcia. Cred că e foarte concis și foarte la obiect și susțin uh, conținutul acestuia. Cred că este important să ne exprimăm opinia față de acest uh, raport. Am sigur că recent în Comisia pentru Agricultură și în Parlament în general s uh, a uh, fost discuții intense privind sectorul lactatelor în Europa. Un, uh, sigur, este un exemplu unde se poate aplica foarte bine uh, avizul doamnei Garcia. Noi știm că dacă intri în orice supermarket european, dacă dorești să cumperi un litru de lapte, uh, totdeauna vezi că laptele se află în spatele supermarketului, deci trebuie să treci uh, uh, pe lângă toate celelalte alimente, și uh, pe drum să-ți umpli uh, coșul cu tot felul de produse atrăgătoare până când, uh, până când ajungi la sectorul de lactate. Deși este un, laptele este un produs care se consumă cotidian și care acum se vinde în supermarketuri la jumătate de preț față de sticle de apă. Deci, structura prețurilor pentru produsele lactate este absolut uh, ilogică, fără sens. Uh, distribuitorii angro uh, fac bani serioși pe spinarea producătorilor, pe spinarea uh, uh, agricultorilor. situație scandaloasă. În țările din Uniunea Europeană, agricultorii primesc mai puțin bani decât costul producției unui litru de lapte. După cum știm cu toții, e nevoie de, de muncă șapte zile pe săptămână, 365 de zile uh, de muncă pe an pentru uh, un agricultor, pentru a-și uh, îngriji turma de vite producătoare de lapte. Deci este foarte costisitor pentru un agricultor să aibă, trebuie multe investiții pentru o producție ecologică. Cum oare pot supraviețui agricultorii când ei sunt practic jecmăniți de supermarketuri? Acum doi ani în Marea Britanie, guvernul a descoperit că uh, fusese, se produsese o operație de tip cartel între uh, lanțurile importante de supermarketuri pentru a menține foarte jos prețul la lapte. Deci au format un cartel vânzând uh, toți, toate supermarketurile din acest cartel vindeau laptele la un preț foarte scăzut în ciuda plângerilor repetate din partea agricultorilor și a instituțiilor europene. Bine, s-au aplicat amenzi foarte severe, dar acesta a fost doar vârful icebergului. Eu știu din avizul Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor, raportorul este domnul Fox, care sugerează înființarea în toate statele, statele membre a unei instituții tip ombudsman pentru a arbitra disputele între uh, distribuitori și producători cred că ar trebui să susținem ace, uh, uh, înființarea acestei instituții. Deci uh, aprob atitudinea doamnei Rans Garcia și sper că până la urmă acest raport va putea să reprezinte un sprijin pentru agricultori. Mulțumesc, domnule Stevenson, și acum domnul João Ferreira. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar por agradecer o trabalho. obrigado, doamnă presidente. Aș dori să încep prin a mulțumi doamnei raportor Garcia pentru acest raport. Contém alguns aspectos importantes, seja na crítica que é feita à insuficiência das medidas eh, proiectul de raport este unul foarte bun, atât pentru că critică Comisia pentru că nu a luat destule măsuri și pentru că mm, are argumente foarte întemeiate. Se spune că nu există o legătură între prețul uh, foarte ridicat pentru consumator și prețul foarte și banii foarte puțini pe care îi primesc agricultorii. Se spune că trebuie să există o repartizare mult mai echitabilă a plus valorii între uh, diversele verigi ale acestui lanț alimentar. Uh, de asemenea, se spune în uh, cuprinsul acestui document că trebuie consolidată poziția uh, celor care sunt cei mai vulnerabili în acest uh, lanț, adică agricultorii și, de asemenea, se spune că autoritățile din domeniul concurenței nu joacă rolul așa cum se cuvine. Uh, că există, că unii jucători de pe piață folosesc metode abuzive, că uh, agricultorii uh, nu primesc bani destui pentru munca lor. Iată, sunt uh, subiecte și argumente foarte importante și cred eu că doamna raportor le introduce în raport pe drept cuvânt. Acestea fiind spuse, poate că ar fi trebuit mers încă și mai departe în unele puncte. Ar trebui poate subliniate și cauzele problemei Uh, ceea ce ne-a dus la această situație. Ar, put, ar trebui să punem mai mult accent pe soluțiile uh, care ne vor permite să rezolvăm problema. Uh, unii colegi uh, s-au referit deja acest lucru, dar poate trebuie să vorbim și de consecințele um, faptului că agricultorii câștigă din ce în ce mai puțin bani. Asta ține și de competența comisiei noastre. Sigur, vorbim despre mediu și de securitate alimentară și în raport se spune că în multe regiuni ale Uniunii Europene uh, sunt pur și simplu abandonate unele sisteme de producție extensivă și acest lucru este adevărat, s-a, produs uh, în mai multe state membre. Dar uh, oricum acest, acest sistem de producție nu este compatibil cu protejarea biodiversității. Foarte adesea acest sistem încurajează un mod de producție care nu este ecologic. Deci, putem vedea că uh, sau uh, că din contră s-a intensificat acest tip de producție, de producție în alte regiuni. Regiuni uh, deci există un dezechilibru între regiunile europene. Există unele regiuni care sunt astăzi aproape depopulate mm, și sunt mult mai expuse catastrofelor naturale asta în opoziție cu alte regiuni în care s-a intensificat producția și aceasta având uh, consecințe la nivelul protecției mediului. Există atât mai mult de 75% un nivel de dependență de anumit, uh, de anumit uh, sistem de producție sau tip de producție. Acum nu pot eu să vă enumăr toate problemele și oricum au mai, fă, au mai făcut-o și alții înaintea mea, dar important, cum spuneam, este să identificăm cauzele problemelor și, și trebuie spus foarte clar că uh, unele din aceste probleme sunt cauzate de politica agricolă comună, așa cum există ea astăzi și, și a, uh, a revizuirii uh, acesteia. Producția de bunuri alimentare este insuficientă. Însă, sigur, uh, ăsta este un subiect foarte important pentru că producția de bunuri alimentare nu ar trebui să fie supusă fluctuațiilor, capriciilor pieței. Trebuie spus că liberalizarea și reglementarea și dereglementarea comerțului mondial constituie o presiune importantă asupra prețurilor. Uh, deci există această presiune înspre uh, o continuă scădere a prețurilor, a banilor plătiți producătorului. Trebuie spus și asta în raport, că nu e vorba doar pur și simplu de a vorbi de măsuri abuzive impuse de uh, marele lanțuri alimentare și pe de altă parte, din punct de vedere al legiuitorilor, uh, în multe state li s-a permis exact să facă, să facă exact acest lucru din cauza că a existat această dereglementare a piețelor, mai ales în uh, domeniul alimentar și agricol. Cred că uh, acest document are două elemente cheie, reglementarea pieței și stabilirea unor prețuri corecte pentru producători și în ce privește piețele, se pune și problema preferinței comunitare. Am putea să privim lucrurile și din acest punct. Uh, dacă ne referim la importurile din state terțe, acestea trebuie să fie complementare față de producția uh, statelor membre și uh, să funcționeze conform unei logici a concurenței. Trebuie să ne gândim și la preferința comunitară. Sigur, asta au spus și antevorbitorii mei. Pentru, uh, din motive, sigur, de securitate a aprovizionării uh, alimentare, dar și din motive sociale și de mediu. Trebuie să uh, consolidăm coeziunea socială în, în sectorul primar, în Uniunea Europeană. Acest proiect de aviz spune că nu există o legătură între prețurile ridicate pe care le plătesc consumatorii și uh, banii foarte puțini pe care îi primesc producătorii, agricultorii. Dar noi nu vom... Aceasta este o problemă pe care nu o, va, nu o vom putea uh, soluționa pe termen scurt, dar trebuie să vedem această legătură foarte clar între sporirea prețurilor pentru uh, cumpărători și scăderea prețurilor pentru um, producători. Deci am put, ar trebui să creăm un plafon, să, să luăm măsuri pentru a crea, a crea un plafon, să menținem prețurile uh, uh, plătite de consumatorul final și să crească prețurile, mă refer la banii, la sumele pe care le plătesc uh, uh producătorilor, asta prin uh, eventual eliminarea unor verigi intermediare. Trebuie să existe prețuri minime, corecte și echitabile pentru agricultori, astfel încât aceștia să nu își părăsească activitatea de producție și să nu există aceste relocări în alte uh, state terțe eventual. Mulțumesc. Merci, doamna Grostet! Mulțumesc, doamne președinte. În avizul doamnei Garcia este vorba de două probleme care sunt importante pentru politica agricolă europeană, pentru că cerem din ce în ce mai mult agricultorilor noștri să își asigur, să asigure independența alimentară a Europei, care este esențială, în același timp le cerem mai mult uh, din perspectiva normelor de mediu și din perspectiva securității alimentare pentru consumatori territoire. Donc euh, la, la fonction agricole. Așadar, este un aspect fundamental pentru agricultura europeană și de aceea trebuie să dăm dovadă de vigilență maximă pentru ca, odată cu scăderea continuă a prețurilor la alimente, respectiv la materii prime, să se reușească să se reglementeze aceste scăderi ale prețurilor și să se combată volatilitatea prețurilor la alimente. Pentru mine este un lucru foarte important acest aviz și aș mai vrea să adaug două observații. Mi se pare mai întâi un lucru important să se reglementeze repartiția valorii adăugate în cadrul lanțului de aprovizionare, precum și să se reglementeze negocierile între producători și Uh, distribuitori. Asta presupune o consolidare a organizațiilor de producători și adevărat că asistăm la conflicte între dreptul european al concurenței, pe de o parte, și pe de altă parte organizațiile de agricultori. Acordarea sistematică de contracte presupune să existe o reglementare la nivel minim în materie agricolă, la nivel european. Încă o problemă, cea care ține de participanții care nu se văd la acest lanț de aprovizionare. De exemplu, în timpul crizei laptelui, a existat impresia că această problemă era cauzată de importul masiv de lapte ieftin din partea lanțurilor mari de uh, distribuție, respectiv a uh, concernelor ca Nestle și așa mai departe. În realitate însă, așa cum arată un studiu făcut la nivelul vămilor, s-a constatat că laptele era importat, importat în special de societățile de restaurație colectivă, de, de tipul Mille un repas, și uh, al producătorilor de semipreparate, respectiv era vorba de industria prelucrătoare. E bine, această industrie prelucrătoare a fost aceea care a dus la această perturbare a prețului la lapte pe piață. Acest, acești participanți la lanțul de aprovizionare reprezintă o parte foarte importantă a acestei, acestei, pie, acestei pieți. Circa 20% din piață ă, este acoperită de importuri și acești ă, participanți sunt uitați de obicei atunci când se ia în discuție lanțul de aprovizionare. Așadar, când vorbim despre lanțul de aprovizionare, cu, vorbind și despre mari uh, distribuitori, trebuie să ținem seama și de acești actori și nu să ni se spună că îi arătăm cu degetul, nu despre asta e vorba, ci în realitate chiar există din partea acestor lansuri de distribuție practici comerciale neloiale de care chiar trebuie să ținem seama pentru a-i ajuta pe agricultorii noștri să facă față să se bată cu aceste practici, pentru că acestea sunt acelea care, până la urmă, duc la uh, perturbarea pieței. Mulțumesc, doamna Clas frau präsidentin! Mulțumesc, președinte. Mă întreb ce are de-a face comisia noastră cu acest subiect. Mai degrabă am fost, a fost impusă această temă. E vorba de veniturile pentru agricultori care trebuie să îmbunătățească aprovizionarea și lanțul de aprovizionare alimentară în Europa. Poate că mai degrabă în comisia pentru uh, agricultură ar avea ce face această discuție sau în uh, Comisia pentru Comerț, dar eu cred că totuși noi suntem corresponsabili pentru prețuri, pentru sănătate, pentru alimente sănătoase. Pentru că ne întrebăm, când vorbim de aceste produse pe care noi le taxăm, pe care noi, uh, pentru care avem mai multe cerințe de sănătate, ecologice, deci, pentru aceste produse trebuie să găsim și o piață de desfacere. Este de aceea foarte important să preluăm răspunderea în parte despre, pentru acest subiect. Gestionarea ecologiei este în sarcina noastră, s-a spus de mai multe ori, dar trebuie să fie posibil să luăm măsurile pe care le propunem din punct de vedere al costurilor și agricultorii trebuie să aibă posibilitatea să pună în aplicare ce stabilim noi. Agricultorii însă își primesc banii prin piață. Dacă ne uităm uh, ce se întâmplă cu produsele, uh, de exemplu, uh, cum ar fi mălaiul, pentru care un agricultor la vânzare nu primește decât 2 centime, vedem cât de puțin, de fapt, câștigă un agricultor. Gândindu-ne la aceste teme, ne gândim și cât de, concretă poate fi, cât de concret poate fi un astfel de aviz și cum trebuie să vedem granița într-o reglementare a pieței care este foarte strictă și o economie socială de piață care permite un anumit grad de libertate. Întotdeauna este un, mar- un mers pe marginea unei, anumit, unei prăpostii, aș spune chiar Vreau să felicit de aceea colegă care este, a, este aici, da, ă, care a reușit să comprime aceste subiecte în șase puncte și a reușit să menționeze într-adevăr esențialul în acest document foarte redus. Vreau să mă refer la punctul 6, în care, cred eu, doamna raportor ă, a deschis un subiect foarte important. Uh, E vorba de o integrare mai bună a diferitelor verigi uh, în acest lanț, că trebuie să fie integrate fiecare în parte mai bine. Se vorbește de coduri de bune practici și de un cadru pentru contractele din acest domeniu, contracte model sau contracte cadru. Poate mă întreb dacă n-ar fi mai bine în loc de aceste contracte să uh, contracte tip să prezentăm uh, o variantă de um, comunicare mai bună de, în, pentru, de exemplu, pentru um, poziționarea pe piață a anumitor produse sănătoase. Dacă n-ar fi mai bine să avem o reguli mai flexibile când este vorba de produse pe care, de exemplu, nu pot să le conserv prea mult. Este important să se poată așadar lua decizii și spontane când e vorba de prețuri care sunt valabile câteva zile sau câteva săptămâni. Mă gândesc că aici ar trebui să formulăm lucrurile mai concret, pentru că e vorba de un obiectiv foarte important. Cum facem pentru ca produsele noastre care corespund multor cerințe să aibă și o piață de desfacere în care să poată fi vând, pe care să poată fi vândute. În același timp trebuie să ținem cont, bineînțeles, de toate celelalte cerințe care sunt de mediu și așa mai departe, deci eu cred că trebuie să găsim un echilibru. Mulțumesc! Merci, Madame Cass. Esther Delange. Mulțumesc, doamna Glas. Esther de Lange. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu domnul Stevenson că uh, organizarea actuală a supermarketelor vorbește foarte, pe, foarte limpede despre cum arată în prezent societatea. Uh, și adevărat că în prezent trebuie să treci pe lângă sectorul de semipreparate care, ca să ajungi la sectorul de lapte. Acolo unde mă duc eu însă la supermarket uh, e invers. Însă eu locuiesc într-o zonă în care se și produce brânză, așa că nici nu te aștepta la altceva. Acum, faptul că Așa de mulți colegi au intervenit în această dezbatere demonstrează, cred eu, cât de important este acest subiect. Și aș dori să-i mulțumesc doamnei Herens pentru acest uh, raport cât se poate de cuprinzător. Este un subiect pe care îl stăpânește foarte bine. am întrebat dacă n-ar trebui să avem în cadrul acestei comisii un, uh, un aviz separat, pentru că este o chestiune care ține de agricultură, de industrie, de economie, dar și în același timp de protecția consumatorului. Așadar, ar trebui să ne asigurăm că există o partajare echitabilă a veniturilor, însă nu, nu e vorba doar de o chestiune de agricultură, ci și una care vizează consumatorii. Dacă vedem cum se cască golul dintre prețurile la consumator și prețurile plătite pentru agricultori, constatăm că în momentul în care uh, scad prețurile la cereale, când cresc prețul la cereale, crește și prețul la pâine, însă când scade prețul la cereale, nu scade și prețul la pâine. Iată o problemă care vizează consumatorii și care este la fel de importantă ca și cea agricolă. Așadar, e o chestiune care ține și de consumatori. Or, noi nu discutăm doar despre viitorul politicii agricole comune. Colegul nostru, Tabajdi, s-a referit pe larg la PAC. Foarte bine, însă eu nu cred că forul acesta este cel în care să discutăm problema aceasta. Dacă analizăm uh, interesul pe care îl avem noi în, comi în comisia noastră, sănătatea publică și mediul, pentru, pentru această temă, cred că, așa cum spunea doamna Grostet, pe de o parte noi Așteptăm de la producătorii noștri să se supună unei serii largi de standarde și uh, reglementări privind sănătatea mm, și așa mai departe. Pe de altă parte, trebuie să aibă și mijloacele pentru a o face. Or, fermierii deseori nu, prim, nu au suficiente avantaje, chiar dacă Uh, fermierul respectiv se bucură de prestigiu și are o poziție foarte bună social, el nu are un venit care să-i permită să-și întrețină familia așa cum se cuvine. Încă și mai puțin pentru a investi în alte activități, cum ar fi protecția biodiversității, a mediului și așa mai departe. Deci, cred că trebuie să vorbim mai clar despre aceste lucruri și să încercăm să compensăm, să recompensăm agricultorii pentru activitățile de protecție a mediului, a biodiversității, a peisajelor și așa mai departe. Trebuie să scoatem din bani din buzunar pentru asta, fie prin subsidii, fie prin subvenții, fie printr-o altă soluție, dar în orice caz ei trebuie să primească recompense. Acum, trecând la un alt subiect, siguranța alimentară. Aceasta se bazează pe o cantitate suficientă de alimente, nu? Și deci pe producția adecvată de alimente. În țara mea, fermierii se bat pentru fiecare metru pătrat de teren agricol. Așa că siguranța alimentară este una, dar uh, și calitatea alimentelor este importantă. Noi dorim ca alimentele noastre să fie sigure, și în cantitate suficientă. De aceea trebuie ca fermierii să primească prețurile potrivite pentru produsele pe care le vând și ar trebui să punem accentul pe subiectul acesta în avizul nostru. În orice caz, mulțumesc doamnei Heranz pentru acest aviz. Mulțumesc, Erard de Lange. Ianus Scheder, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. După cum vând. Vreau să iau poziție față de două teme. De fapt, mă voi referi doar la aspectele care țin de competența comisiei noastre. Vorbesc despre siguranța alimentară, în primul rând. Câteodată când mă uit la regulamentul Uniunii Europene, am senzația că câteodată nu știe dreapta ce face stânga. De ce spun acest lucru? Pe de-o parte, avem uh, reguli foarte stricte pentru siguranța alimentelor care trebuie aplicate de către toată lumea. Mă refer aici de la agricultorii polonezi, maghiari și din toată Europa, de fapt. Pe de altă parte, pe piața europeană sunt autorizate produse care nu pot îndeplini aceste prevederi. Am avut în Ungaria în ultima vreme mai multe scandale, vreau să vorbesc de două dintre ele. Am avut, uh, de exemplu, scandalul legat de carnea de pui uh, care era infectată cu dioxină care a fost exportată și de asemenea am mai avut uh, scandalul ardeilor cu paplatoxină din Mexic. Acest Există, bineînțeles, și alte alimente care de departe nu îndeplinesc uh, limitările în componența lor în legătură cu unele substanțe și eu cred că ar trebui să facem în fine ceva. Este clar că trebuie să fim mult mai stricți și față de aceste alimente, să fim mult mai consecvenți în general pentru a putea cu adevărat proteja piața noastră și consumatorii noștri și alimentele noastre. Mm. Pentru că, până la urmă, copiii noștri sunt cei pe care îi protejăm. Este important și în legătură cu agricultorii noștri să schimbăm lucrurile în acest domeniu și pentru produsele care vin din țările terțe pe piața europeană. Deci, pe de o parte, suntem foarte stricți și pe de altă parte permitem produse mai puțin sigure pe piața europeană și eu zic că aici mai există multe de făcut. În al doilea rând, în acest uh, raport vedem că monopolurile pe piață ar trebui să fie limitate. Și aici am, de exemplu, un nou, uh, am un nou exemplu de pe piața maghiară. Câteodată se reduce prețul pentru un aliment cu anumite justificări. În Ungaria există 96 de baze juridice în temeiul cărora se plătesc mai puțin bani pentru un produs, 20 până la 25 de la sută mai puțin din prețul care a fost stabilit de fapt pentru consumator. Aceasta nu este valabil însă numai pentru Ungaria, ci și pentru alte țări din Europa. Și se încearcă în momentul de față să se reducă aceste poziții și practici abuzive și eu vreau să susțin această poziție. Mulțumesc foarte mult. Acum, în numele Comisiei, are cuvântul doamna Hetzen. Um, Mulțumesc. Mulțumesc pentru interesul Parlamentului European în această chestiune a lanțului de aprovizionare și în funcționarea sa pentru partea de distribuție. Așteptăm cu interes avizul în forma sa finală și considerăm că proiectul de aviz al domnului Bove ca fiind în linie cu documentul comisiei din noiembrie, precum și cel din martie anul acesta. La nivelul comisiei, până la Până în noiembrie anul acesta vom uh, veni cu un raport de follow-up al uh, acțiunilor întreprinse și vom institui și un for pentru follow-up, un uh, grup de nivel înalt care va avea un domeniu de uh, aplicare al uh, activităților extrem de extins, precum și uh, membrii din uh, foarte multe uh, sectoare și state membre. Așa că mulțumim foarte mult pentru acest aviz și așteptăm forma sa finală. Mulțumesc! Madame Garcia, euh, Doamna Garcia, vă mulțumim cu toții. Raportul dumneavoastră a fost bine primit de toată lumea. Pues muchas gracias. Eh, lo primero quiero agradecer a todos los colegas. Mulțumesc. Le mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Au fost contribuții foarte folositoare. V-ați referit la toate cele șase puncte din uh, acest aviz, care încă care este un, uh, unul scurt și concentrat. Noi ne-am străduit să fie așa. Desigur că am fi putut redacta un document mult mai lung uh, și am fi putut oferi exemple pentru fiecare din cele șase puncte, însă nu asta ne-am dorit. Am dorit să transmitem un mesaj către Comisia care are competență pe fond, Comisia pentru Agricultură, și atunci când vom uh, vota la Strasburg în plenară, va trebui ca toate elementele lanțului de aprovizionare, producătorii, toți, toate celelalte verigi până la consumator, așadar va trebui să ținem seama de faptul că și cei mici trebuie să aibă aceleași posibilități ca și cei mai mari. Și trebuie ca cei care uh, își desfășoară activitatea în agricultură să poată să continue să o facă. Ideea aici nu este ca raportul să fie lung sau scurt. Important este ca comisia noastră să susțină Comisia Agri în momentul în care se va vota în plenară. și eu pot să prezint amendamente în urma celor pe care le-ați uh, uh, spus dumneavoastră în această dezbatere, s-ar putea să vin cu aceste amendamente, însă important este să oferim o, un punct de vedere in, uh, uh, comun. Pe 10 mai este termenul pentru depunerea amendamentelor și în septembrie 2010 uh, va avea loc votul în plenară. Încheiem ședința acum, ne revedem mâine dimineață pentru vot.